Euh, la littérature sur les euh, un benefit of maternity and paternity leaves. Euh, la parole est à euh, Const Madame Constantina Davaki de la London School of Economy and Political Science. Vous avez la parole pour cinq minutes aussi. Uh, thank you for inviting me here. It's a pleasure to be here today. Um, having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 În prezentarea pe care ați făcut-o, uh, s-a vorbit de o uh, propunere mai flexibilă în ceea ce privește uh, directiva, care ar putea să confere, să dea statelor membre opinii variate în ceea ce privește beneficiul și în ceea ce privește costul.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 euro. Uh, for, uh, yeah, uh, in most cases, it's, it's less than 50 or 100 euro per Thank you, per Mr. Thompson. It's very cheap. It's a very cheap offer. Thank you. And for a short comment from Mr. Tevenon, please. Oui, je, je vous remercie. Moi, je, je voulais réagir parce que, euh, en fait, je suis un peu euh, surpris euh, par le, le fait que euh, la, la discussion tourne euh,